despre ce este vorba, să auzim. Vă rog, aveți cuvântul în legătură cu solicitarea dumneavoastră. Da, este o chestiune juridică. Mi s-a întâmplat în țara mea a fost exonerată de toate acuzațiile care mi-au fost aduse și doream să comunic acest lucru și să mulțumesc colegilor care m-au susținut pentru că în această instituție colegi venind din diverse state membre m-au susținut. Doresc să mulțumesc uh, domnului Agnew, care nu s-a îndoit de mine, uh, da, și lui Nigel Farage, uh, pentru că au păstrat legătura și uh, colegii mei de la uh, grupul uh, ENF. Ați crezut în mine, deci, sigur, uh, nu pot să mulțumesc individual tuturor, dar, dar Edward Farand și lui Marine Le Pen, președintele o întrerupe pe vorbitoare. Bun, nu avea nicio legătură intervenția dumneavoastră cu regulamentul, e limpede și vă rog să uh, nu apelați la răbdarea președintelui. Puteți să le trimiteți buchete de flori celor care v-au susținut, dar nu este momentul să o faceți acum. în cazul acesta uh, să trecem la voturi. Avem raportul Hautala. Va fi vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum mai departe la raportul la VIA. Și aici avem vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem mai departe la raportul următor, de asemenea raportor la VIA și aici avem vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Mai departe, pe ordinea de zi, raportul Kaufmann. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul următor, raportul Grisbeck, de asemenea, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul următor, raportul Hrisogonos, este vorba despre ridicarea imunității parlamentare a domnului Ivaschievici. Supun la vot, ridicând mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe. Următoarea solicitare, de asemenea, raportor domnul Crisogonos, solicitare de ridicare a imunității parlamentare a aceluiași eurodeputat, dar subiectul era altul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul următor, raportul Ferrara. Solicitarea ridicării imunității parlamentare a domnului Filipo. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul următor, raportul Pirinski. Aici există amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și amendamentul 64. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 63. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Propunerea comisiei. O să o punem la vot, ridicând mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum rezoluția legislativă, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea. Trecem la raportul de mesmacăr. Perisoades psifofories. Aici ă, trebuie să supunem la vot mai multe amendamente. Aliniatul 11. Supun la vot prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă. Nu. Dacă doriți, chiar dacă rezultatul a fost univoc, dar putem verifica partea a doua a aliniatului 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o amplă majoritate. Partea a treia a aliniatului 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 40. Două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58, trei părți. Cred că uh, a fost uh, clar prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm partea a doua și opt. S-a deschis votul. S-a închis votul. majoritate clară, se adoptă. Cred că nu va mai fi nevoie de alte verificări, să aveți încredere în președinte. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 în două părți. Prima parte pentru mi-e teamă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 72 textul original pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și abia acum ajungem la 78 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Aici Trebuie să verificăm electronic. Partea a doua, eh, de la aliniatul 78, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu mică majoritate. Aliniatul 82 părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. De vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea. Iar acum avem un amendament 2 după aliniatul 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81. Două părți. Vot cu apel nominal. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Aliniatul 81, de asemenea, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 82, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 88 și aici vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea amendamentul 3 după aliniatul 90. Indicați ridicând mâna pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum supunem la vot textul integral, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu mare majoritate. Mulțumesc. Iar acum așteptăm explicațiile de vot.